Okay, so dear colleagues, I think we can start the meeting. Dragi colegi, cred că putem începe lucrările. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi și dragi colegi, începem cu lucrările comisiei noastre. Trec direct la ordinea de zi, dacă nu vă deranjează mai întâi să adoptăm ordinea de zi. Dacă nu există obiecții, consider așadar adoptată ordinea de zi. Apoi, comunicările președintelui. Știți că, așa cum se întâmplă de obicei și astăzi, avem uh, transmiterea uh, reuniunii prin web streaming, avem interpretare în și din 20 de limbi. Reuniunea programată pe 6 ianuarie 2020 uh, va fi anulată. Uh, asta pentru că nu avem uh, urgențe pe agenda noastră de lucru și pot să vă anunț că azi, după, imediat după reuniunea noastră, vom organiza un mic cocktail de sfârșit de an așadar o ocazie de a ne întâlni și într-un cadru informal. Dacă sunteți de acord, haideți să trecem la primul uh, punct uh, pe fond, uh, descărcarea de gestiune pentru anul 2018, Comisia Europeană. Fără alte introduceri suplimentare, îi dau cuvântul domnului Atila Aracovaci, raportor. Voi fi foarte succint, uh, domnule președinte, pentru că după această prezentare voi avea imediat alta într-un alt cadru și o să vorbesc limba maghiară, limba mea maternă. La redactarea proiectului de raport am încercat uh, să fac în așa fel încât lucrurile uh, să fie echilibrate și să reflectez toate opiniile și pozițiile în acest document de lucru. Au fost câteva probleme, de pildă numărul caracterelor, limita impusă pentru acest raport, de aceea um, unele dintre opinii nu au putut fi integrate în proiectul de raport inițial, ele pot fi adăugate sub forma unor amendamente. Amendamentele pot fi depuse până pe 6 decembrie. În câteva puncte, așadar, uh, să vă prezint esența uh, proiectului. Uh, am apreciat uh, pozitiv uh, raportul Curții de Conturi, care în opinia sa arată că uh, cifra neregulilor um, nu s-a ridicat peste 2,4%, deci um, rata acestor nereguli nu a crescut, ci s-a păstrat sau a scăzut în anumitele sectoare. În același timp, uh, am încercat să țin cont de uh, uh, problemele legate de bunăstarea animală. Mi-am exprimat îngrijorarea în legătură cu unele situații de incompatibilitate și de conflicte de interese acolo unde apar legături cu anumiți oligarhi. În același timp, am uh, subliniat faptul că avem nevoie de o PAC mai verde, mai ecologică în secolul 21. În continuare am considerat că este de importanță majoră susținerea tinerilor fermieri și în acest context am solicitat o reducere a poverii administrative și o simplificare a regulilor PAC. Vă spuneam deja despre amenamentele care urmează probabil să fie depuse. Vreau să rog Comisia să uh, îmbunătățească uh, regulile sale privind uh, dezvoltarea rurală și să facă mai accesibile fondurile și programele de dezvoltare rurală vreau să atrag atenția asupra nevoii de digitalizare și în agricultură. Acele eh, proiectele de eh, tip Smart Farms eh, sunt deja în derulare, acestea trebuie optimizate însă și coordonate mai bine. Nu în ultimul rând, aș dori să subliniez importanța unei distribuții echitabile a fondurilor PAC, atât în interiorul statelor membre, cât și între statele membre. Iată care sunt uh, principalele elemente ale raportului pe care l-am depus acum uh, câteva zile. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, Herr Berichterstatter. Mulțumim, uh, domnului raportor. Trecem acum la uh, intervențiile raportorilor din umbră. Domnul Dorfman. Mulțumesc. Domnule președinte, domnul Milață nu poate fi prezent, de aceea iau cuvântul în locul lui și vă spun ce mi-a transmis să vă transmit și eu. Mai întâi, Milață mulțumește raportorului pentru colaborarea constructivă în elaborarea acestui proiect de raport până acum. Are convingerea că ă, această colaborare fructuoasă și bună va continua și în viitor. Pentru noi, PPE, nu există probleme mai mari în legătură cu această propunere. Evident, în ce privește amendamentele, vom mai analiza textul, uh, uh, totuși nu vom depune amendamente contencioase, ci eventual doar unele care să îmbunătățească sub aspect redacțional textul. În rest, uh, totul e în regulă și Milață vă mulțumește. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Christensen. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim uh, raportorului pentru proiectul propus. Aș vrea să spun că sistemul integrat de administrare și control este foarte important pentru a identifica și a stopa plățile eronate. Este o parte importantă a punerii în aplicare a politicii agricole comune după 2020. Trebuie să susținem uh, uh, Comisia uh, în a avea și în a încheia acorduri de liber schimb echilibrate și din punct de vedere al agriculturii. Aceste uh, acorduri comerciale trebuie să, fie, să aibă integrate de acum încolo o componentă de durabilitate și de echitate. În plus, uh, trebuie să avem mai mare grijă să nu, nu apară posibilitatea unor plăți uh, eronate. Trebuie ca în situația uh, comparativă între statele membre să fie mai transparentă și uh, trebuie să știm cine sunt beneficiarii reali, proprietarii reali al suprafețelor care sunt subvenționate. Transparența pentru toți este bună pentru toți și uh, cred că putem face în toate statele membre, așa cum facem în prezent în Danemarca. Trebuie să fie măsurabile toate suprafețele și toate Um, uh, toate serviciile, toate lucrările, pentru ca să nu avem plăți eronate din 2020 încolo. În plus, uh, trebuie ca înverzirea agriculturii să devină prioritară, ca și tehnologizarea agriculturii de altfel. Mulțumesc! Mulțumim și noi. Are cuvântul acum domnul Hoisling de la Versi. Mulțumesc! nici noi nu vom depune uh, amendamente prea uh, importante. Um, totuși, uh, trebuie să reacționăm la raportul recent din The New York Times în legătură cu acuzațiile de corupție aduse cu privire la um, unele plăți din politica agricolă comună. Aceste acuzații trebuie lucidate pentru că altminteri ar suferi foarte mult uh, credibilitatea noastră. Uh, fără această credibilitate nu există o politică agricolă comună cu adevărat. Uh, apoi, pe PAC trebuie să se subscrie de acum politicii de înverzire Green New Deal a noi comisii. Mulțumesc. Domnul Cuciumiuc Zbiniev. Bună dimineața, mulțumesc. Noi nu vom depune niciun amendament la acest raport, vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Nu văd eh, raportori din umbre din celelalte grupuri. Vrea altcineva, în afara raportorului din umbră, să mai ia cuvântul? Dorește cineva să intervină? Cineva de la celelalte grupuri sau colegi în nume propriu? Nu? Foarte bine. Atunci, încheiere, în încheiere, dau cuvântul încă o dată raportorului. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, stimați colegi, pentru uh, luare de cuvânt uh, consensuale. Înțelegem că există diferențe ideologice în marea noastră Uniune Europeană, totuși uh, apare și consens în, uh, în privința raportului nostru, ceea ce mă bucură foarte mult. De altfel, asta am și intenționat să pot să dau, uh, ofer spațiu fiecărei voci, fiecărei păreri. Până la urmă, cu toții suntem mânați de aceeași idee ca prin o agricultură mai eficientă, mai bună, să facem viața mai bună în Uniunea Europeană pentru noi toți. Vă mulțumesc tuturor pentru colaborare. Vielen Dank. Mulțumim și noi, stimate coleg. Am uitat să dau cuvântul Comisiei Europene. Așa că vă rog, luați uh, cuvântul acum. Mulțumesc, uh, mă numesc Cristina Borkman, uh, director pentru asigurări și uh, audit la DG Agri. Aviz, proiectul dumneavoastră de raport arată că, că există un nivel foarte scăzut ale erorilor și plăților eronate în politica agricolă comună reformată Comisia, în, activ- în raportul său anual de activitate, um, a arătat că uh, prin capacitatea ei corectivă poate să îmbunătățească plățile în uh, PAC. Aș vrea să vă atrag atenția în raport, în legătură cu acest raport, că Comisia a răspuns, a reacționat la acest uh, raport deja prin poziția sa privind cadrul de reglementare uh, legat de performanța uh, în politica agricolă comună post-2020, deci orientarea pe elementul de performanță a noi PAC. Vreau prin asta să spun că Comisia deci a reacționat la această situație. În, tot în legătură cu PAC post-2020, um, uh, ați solicitat ca Comisia să nu permită renaționalizarea PAC. Uh, Comisia, să știți că uh, va asigura o condiție echitabilă pentru politica agricolă comună și implementarea ei în statele membre și împreună ne vom asigura că vom avea o politică agricolă comună europeană și în viitor. În legătură cu comentariile care au fost făcute, domnule raportor, ați spus că veți depune un amendament cu privire la uh, dezvoltare rurală și uh, rata de absorpție a fondurilor pentru dezvoltare rurală. Rata de absorpție pentru dezvoltare rurală ă, pot să vă spun că este mare, deci acolo nu există o problemă de absorpție de fonduri. Comisia este de acord că digitalizarea și noile tehnologii ă, care pot reduce povara administrativă în agricultură, ca și înverzirea, sunt toate binevenite și colaborăm cu statele membre în promovarea acestora. În final, aș vrea să mai uh, spun că recunosc că în propunerea noastră vorbiți despre detectarea și prevenirea fraudei și spuneți că trebuie să fim vigilenți și în materie de uh, uh, statul de drept. Aici vreau să insist asupra problemei de acapararea a terenurilor, land grabbing. Domnul eh, Häusling s-a referit eh, la articolul din The New York Times. Deci, dacă este vorba de fraudă, Olaf trebuie să intervine. Când vine vorba de sistemul de control propriu al statului membru, aici <clears throat> DG Agri eh, colaborează strâns cu autoritățile naționale de control. Iar în ce privește statul de drept și norma de drept, respectiv cine este proprietar și cine poate cumpăra uh, terenuri, aici, uh, uh, într-adevăr, situația se înscrie în contextul general al statului de drept și Comisia este și va fi vigilentă și după 2020 în această privință. Urmărim cu mare atenție toate acuzațiile și afirmațiile făcute în acest context. Mulțumesc! Mulțumesc, Comisia. Dorește com- raportorul să mai reacționeze? Nu. Nu este cazul. Atunci vreau să vă mai amintesc că termenul de depunere a amendamentului este 6 decembrie 2019, adoptarea <clears throat> proiectului în 2020, 22 ianuarie și adoptarea raportului în Comisia cont în 20 februarie 2020. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Politica în materie de com- competiție, raportul anual 2019. Este, am, din 2016 încoace eh, există tradiția ca eh, Comisia pentru Agricultură să eh, redacteze un aviz la acest raport. Raportor Isabel Carvaiș pentru acest aviz. Aveți cuvântul. Muito obrigada, Sr. Presidente. Irei falar em português. O să vorbesc portughez. În primul rând vreau să vă reamintesc că politica de concurență trebuie să permită urmărirea obiectivelor politicii agricole comune, acesta având uh, precedență asupra regulilor de concurență, cum se afirmă în Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene și cum a fost reafirmat uh, recent de, de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, fapt care se justifică dat fiind caracteristicile specifice ale acestui sector. sector. Iată de ce este important să ne asigurăm în continuare că politica de concurență uh, contribuie la consolidarea poziției agricultorului, um, garantând rezultate corecte pentru consumatori și pentru producători. Iată, având aceste principii în minte, am uh, redactat aceast, acest aviz, care în virtutea limitelor, bineînțeles, este foarte redusă. Vreau să vă spun că trebuie să fie completată, um, dând atenție nu numai contextului din jurul actualei politici de concurență și politicii agricole, care a rămas redusă la, la minim, dar um, ținând cont și de alte aspecte pe care le uh, voi uh, uh, analiza mai detaliat și aș include um, utilizarea ajutoarelor de stat pentru sprijinirea aplicării benzii lărgi, Um, sprijin care trebuie să continue și care este foarte important um, în măsura în care inovația și digitalizarea agriculturii vor juca roluri uh, fundamentale pentru a ne asigura că um, nu va rămâne în urmă niciun agricultor. Eu însă uh, vreau să fac unele propuneri de modificare și sunt convinsă că vor fi și alte contribuții în acest sens. Oricum, uh, eu voi încerca să subliniez unele puncte care mi se par uh, mai relevante pentru sectorul agricol în contextul concurenței. Unul dintre aceste puncte are legătură cu organizațiile de producători și asociațiile acestea. În acest domeniu, eu vreau să salut um, studiul um, făcut de comisie care se concentrează pe sectoarele uleiul de măsline, Uh, cărnii de vită și uh, um, acesta se bazează pe um, studiile din sector uh, și pe îngrijorările din sector, reafirmând importanța acestor organizații și consolidarea poziției agricultorilor în lanțul de aprovizionare cu alimente și um, promovând un nivel de viață echitabil pentru agricultori. Vreau să vorbesc despre directiva cadru Uh, în, în regulamentul Omnibus. Um, știm că transpunerea este în mâna statelor membre și va fi foarte important uh, ca Comisia să însoțească îndeaproape acest proces um, și aici vreau să uh, promovez partajarea de bune practici. Va fi foarte important să ne uh, să lucrăm în continuare pentru consolidarea echilibrului între diferiții actori, uh, părți implicate ale lanțului um, alimentar uh, și să avem grijă la fenomenele care ar putea să îl, mm, să-i prejudicieze. În acest sens, Comisia trebuie să analizeze mm, potențialul impact pe care l-ar putea avea alianțele de cumpărători uh, există indicii că există efecte negative care uh, au dus deja la anchete din partea autorităților de concurență. Și în acest domeniu vreau să salut inițiativa atelierului organizat recent de comisie pe acest subiect, care demonstrează, iată cât de pertinent este acest subiect. Um, în final, um, cred că este foarte important să discutăm despre uh, Um, uh, despre uh, transformarea organică propusă de președinta Comisiei pentru a promova dezvoltarea sectoarelor um, agricol și de uh, pădure și transferul de la DG Agri la DG Concurență. Și aici um, ajutoarele de stat trebuie să fie armonizate și coerente cu politica agricolă comună. Nu înseamnă că nu vor fi integrate, Uh, în cadrul entității răspunzătoare de gestionarea acestei politici, DG Agri, care deține cunoștințele necesare pentru a aborda și pentru a însoți evoluțiile necesare acestui sector. Iată deci câteva puncte pe care le consider eu pertinente și bineînțeles vă stau la dispoziție dacă aveți observații, sugestii care nu se regăsesc în acest document. Vă mulțumesc! Vielen Dank, Frau Mulțumim, stimată colegă, pentru prezentarea proiectului de aviz. Acum dau cuvântul uh, meu, Daniel Buda, raportor din număr PP. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc și eu raportoarei pentru uh, munca depusă. Subliniez în același timp uh, importanța studiului privind uh, organizațiile de producători și um, constatăm că gradul de organizare este diferit în funcție de statul membru. Studiul scoate în evidență um, faptul că principalul motiv pentru constituirea grupurilor de producători este acela pentru a-și întări poziția producătorilor în lanțul de aprovizionare și a asigura în același timp accesul pe anumite piețe. Vreau să vă spun că mi-a atras atenția însă în discuțiile cu fermierii, atât din Belgia cât și din România sau din alte state, asupra unei chestiuni legate de prețuri. Și aceștia mi-au spus că prețurile sunt aproximativ aceleași pe care le primesc pe laptele din, uh, la poarta fermei în ultimii 20 de ani. Dar, în același timp, prețurile la raft au cunoscut o evoluție și o creștere semnificativă sprijinul acordat prin pac este acela de a asigura viabilitatea fermelor și a ajuta fermierii să producă hrană de calitate și la prețuri rezonabile iar fermierii și consumatorii europeni nu ar trebui să fie cei care plătesc prețul mișcărilor ehm, de piață în același timp însă vedem că fermierii sunt cea mai expusă și vulnerabilă verigă în lanțul de aprovizionare uh, cu alimente. pentru a face față politicilor concurențiale ar trebui să stabilim măsuri de piață care să mențină un raport între prețul la poarta fermei și prețul la raft. Directiva privind uh, practicile concurențiale neloiale joacă evident un rol important în uh, consolidarea poziției actorilor din lanțul de aprovizionare. Implementarea directivei va contribui la reducerea dezechilibrelor între operatori, indiferent de dimensiunea acestora, și va crea condiții concurențiale egale. În viitor însă va trebui să avem o abordare diferită cu privire la prețuri, respectiv să avem în vedere prețul cel mai adaptat pieței, în care se va ține cont de elemente precum uh, calitatea, inovația, impactul social și, evident, uh, impactul asupra mediului și aș concluziona asupra unei alte chestiuni legate de ceea ce înseamnă nevoia de a exista o corelare între prețul de producție și prețul de vânzare pentru că de foarte multe ori din păcate există uh, situații în care fermierii sunt nevoiți să își vândă sub prețul de producție uh, produsele ceea ce le creează dificultăți majore de a rămâne mai departe pe piață. Mulțumesc! Mulțumim. Urmează doamna Alieva. Благодаря, господин председател. Групата на социалистите представлява добра Mulțumesc, domnule președinte. Proiectul de aviz reprezintă o bază foarte bună de lucru. Avem o listă foarte utilă și importantă de elemente și am vrea să mai adăugăm câteva chestiuni fiindcă noi considerăm că trebuie să continuăm să monitorizăm problema pesticidelor. De asemenea, am vrea să punem accentul pe nevoia de a adopta la timp o legislație de tranziție pentru a evita tensiunile pe piață. Un alt element pe care voiam să-l subliniez îl reprezintă strategia de la Uh, fermă, de pe câmp în farfurie. Farm to fork. care trebuie diseminată alături de alte strategii existente în sector, uh, trebuie diseminată printre organizațiile de producători. Urmează reprezentantul ECR, vă rog. Dank u wel, voorzitter. Ook heel veel dank aan de rapporteur voor het goede uh, ontwerpadvies uh, wat voor ligt. Veel waardering daarvoor. Ik denk dat, uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc mult și raportorului pentru raportul de foarte bună calitate și pentru atenția acordată uh, acelor elemente care sunt cu adevărat importante și nu sunt puține uh, aceste elemente importante privitoare la statutul fermierilor. Vrem să consolidăm statutul fermierilor în întregul lanț alimentar, iar raportorul a subliniat pe bună dreptate statutul particular al fermierilor. Este important ca aceștia să fie în măsură să colaboreze între ei pentru a-și întări poziția în cadrul lanțului alimentar și pentru a asigura un preț mai bun pentru produsele lor. Ceea ce apreciem foarte mult este accentul pus pe inițiativele privind durabilitatea, sustenabilitatea. Este de o importanță deosebită să se investească în acest domeniu, așa încât agricultorii să aibă posibilitatea de a încheia acorduri în materie de durabilitate în interesul societății în general și al consumatorilor în particular. Noi trebuie să facilităm acest proces, asigurându-ne că există suficientă marjă pentru inițiativele privind durabilitatea, cu respectarea regulilor privind concurența, așa încât sunt foarte mulțumit de proiectul care s-a propus. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Celelalte grupuri nu au raportori din umbră, mai vrea cineva să intervină din aceste grupuri? Dacă nu, mai sunt trei solicitări de cuvânt pe lista mea. Îi dau cuvântul domnului Rupe. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, aș dori și eu să-i mulțumesc raportorului pentru uh, treaba foarte bună pe care a făcut-o. Cred că subiectul este unul dintre cele mai importante și merită o dezbatere cât se poate de amplă, care se leagă nu numai de producători, ci și de consumatori. 500 de milioane de uh, cetățeni europeni sunt consumatori. Este o chestiune care se leagă și de problema exporturilor, întrucât trebuie să fim comp- competitivi nu numai în țările noastre, în statele noastre membre, ci și față de alte state membre și la nivel internațional. Sigur că dacă un produs nu este competitiv la noi acasă, nu va fi competitiv nici la nivel internațional. Chestiunile acestea așadar sunt strâns legate între ele, de asemenea problema bugetului, de care am mai discutat și cu alte ocazii, este foarte pertinentă în acest context, fiindcă dacă nu există suficienți bani pentru uh, dimensiunea de competitivitate, problemele nu se pot soluționa. Agricultorii trebuie să concureze în condiții foarte, punct, foarte specifice, una dintre acestea se referă la prețuri, la care se referea colegul dinaintea mea, pentru că uh, acesta reprezintă două treimi din venituri uneori. Uh, pe, alt, pe de altă parte, există și problema plăților. Plățile sunt reglementate sau trebuie reglementate. Dacă nu le reglementăm în mod corespunzător, astfel încât fermierii din fiecare stat membru să aibă posibilitatea să-și desfășoare activitatea în condiții concurențiale corecte, atunci sprijinul care li se acordă agricultorilor nu va produce efectele scontate. Trebuie să se ofere sprijin tuturor agricultorilor cu condițiile cuvenite. Eu susțin ideea acestor condiții, dar în același timp am dori ca aceste condiții să fie menționate pe o listă în uh, regulamentul Comisiei pentru perioada 2021-2027. În fermele din Lituania, acum uh, o săptămână, tractoarele au blocat străzile. Iată fotografii cu aceste tractoare. Tractoarele acestea nu mai sunt competitive în condițiile în care funcționează ele. După cum știți, în țările baltice nivelul plăților directe este cel mai scăzut, iar fermierii din țara noastră în prezent produc numai jumătate din carnea de porc necesară. Consumatorii lituanieni nu au așadar posibilitatea de a alege când își doresc produsele lituaniene. Prețurile ar putea să scadă. Deci este foarte important ca toți agricultorii din Uniunea Europeană să simtă că nu sunt discriminați și că se bucură de condiții egale pentru a putea concura liniștiți pe piață. Trebuie să ne asigurăm că nu doar ei înșiși își pot desfășura activitatea în sectorul agricol, ci că pot atrage și tineri în acest sector – Tinerii agricultori trebuie să înțeleagă că acesta este un sector viabil nu numai pe termen scurt, ci pe termen lung. Cred că raportul e de bună calitate și vom transmite și noi amendamentele noastre. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Rupe, și acum doamna Aguilera. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quería felicitar a mi colega Isabel. Mulțumesc. În primul rând vreau să o felicit pe colega mea, pe Isabel, care ne-a prezentat un un raport foarte bun uh, care reprezintă un punct de plecare extraordinar pentru a putea dezbate politica de concurență. Iar asta este una dintre dezbaterile cele mai importante, căreia poate nu-i acordăm timpul suficient. Nu mă refer la această dezbatere, ci mă refer în general uh, la o dezbatere privind un, un, um, o problemă foarte importantă, și anume prețul scăzut în lanțul alimentar pe care îl primesc agricultorii. Avem o directivă foarte importantă uh, privind uh, practicile comerciale neloiale, uh, care rămâne să fie aplicată într un totul de țări, dar iată, de la un an la altul, constatăm că producătorii agricoli, crescătorii de animale primesc prețuri care sunt aceleași de acum 10-15 ani. Și aceasta este o problemă la nivel european, fiindcă nu există sensibilitatea politică de a prețui. Nu mă refer la comisia noastră, bineînțeles, ci mai departe de a prețui aceste standarde înalte, fiind diferent că sunt de mediu sau sociale și așa mai departe, de care ne mândrim noi ca europeni. Dar aceste standarde creează în agricultură o situație care este trecută cu vederea, și anume prețurile scăzute. Iar, eco, iar guvernele, la, domeniul economic, sau bine mersi, fiindcă vor prețuri scăzute pentru consumatori. Și uh, nu vor să crească prețul la consum. Dar nu e adevărat. Prețul scăzut pe care îl primesc agricultorii uh, nu înseamnă neapărat că avem preț scăzut și la consum. Iar pe mine mă îngrijorează această situație și mă bucur că la punctul 6 se spune și sper că până la urmă se va vota pentru, că nu suntem de acord cu acest lucru, că nu este corect și este un mesaj greșit și că ajutoarele de stat uh, trec la uh, DG Concurență. Ar trebui să rămână la DG Agri pentru a putea fi coordonate cum trebuie cu politica agricolă. Acesta este un mesaj greșit faptul că se schimbă politicile de uh, sprijin național și că ajung la DG Concurență. Fiindcă uh, sectorul are aceeași senzație ca și mine, și anume că se vrea limitarea sa. Deci trebuie să transmitem un mesaj clar. Noi comisii și să-i spunem că aceste sprijine de stat trebuie să uh, să fie gestionate cum trebuie, nu tăiate, nu reduse, fiindcă înțeleg că așa se vrea. Deci îmi place foarte mult punctul 6, dragă Izabel, fiindcă trebuie să transmitem un mesaj foarte clar noi. Nu se poate ca aceste uh, ajutoare de stat să fie gestionate de DG Concurență. Fiindcă dacă criteriul este de concurență, atunci vor dispărea ajutoarele de stat pur și simplu, din criterii economice. Vă spun asta ca să ne fie lucrurile limpezi. Deci, avem nevoie de această politică pentru a uh, rezolva problemele agricultorilor. De asta avem nevoie de PAC, de asta avem nevoie ca uh, această diferență din lanțul alimentar să se rezolve. Și încă un lucru. Mă bucur foarte mult. Uh, avem un studiu foarte bun de la, privind uh, uh, uh, organizațiile de producători, dar să fim atenți. Avem o problemă cu organizațiile de producători în uh, sectorul fructelor și legumelor. Exigențele unor țări de um, certificare și acreditare a acestor uh, organizații permit uh, niște uh, probleme. Nu se poate ca um, noi să permitem să să se accepte niște standarde prea mici pentru crearea acestor organizații care până la urmă vor fi dăunătoare agricultorilor până la urmă. Și să fim foarte atenți, fiindcă asta se întâmplă fiindcă aceste cerințe și, și uh, uh, solicitări sunt de competență națională, dar uneori acestea uh, dăunează acestor organizații de agricultori. În țara mea am avansat în acest sens, dar aceste standarde, solicitări pentru crearea organizațiilor de producători trebuie să fie Uh, foarte bine definite pe viitor, fiindcă nu este vorba despre comer- de, despre este vorba despre organiza- despre aceste organizații care sunt de producători, nu de consumatori sau de uh, comercianți. Uh, nu este neapărat uh, prezentă în uh, studiu, um, în document această problemă, dar este o problemă pe care trebuie să o abordăm pe viitor, fiindcă avem acest instrument. Organizațiile de, de producători sunt un instrument foarte bun, dar să avem grijă, fiindcă dacă lăsăm criteriile PAC pe mâna statului, nu cred că o să ne îndreptăm într-o direcție bună. Vă mulțumesc! Vielen Dank, Frau Kollegin. Mulțumim, doamnă colegă. Doamna McGuinness are cuvântul. Chair, my thanks. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc raportorului pentru munca de foarte bună calitate. Câteva elemente în legătură cu acest raport. Cred că el vine tocmai la timp și trebuie să includem și trimiteri la strategia Farm to Fork din câmp la, în farfurie, care s-a menționat deja. Apoi ar trebui să facem trimitere și la concurența privind standardele cu Țările terțe e o problemă foarte importantă pentru fermieri. Paragraful 5 este deosebit de important, cu trimiterea aceea la dorința consumatorului de mâncare mai durabilă. Trebuie să avem în vedere și cât este dispus consumatorul să plătească pentru asta. Să fim atenți ca de legislația în materie de uh, concurență să nu pună un preț suplimentar asupra consumatorilor. Uh, Uh, ținând seama de concurența cu țările terțe, de problema schimbărilor climatice și așa mai departe. Vorbeați de protestele fermierilor în Lituania, dar au fost proteste și în Irlanda, și în Franța, și în țările de jos, și în Germania, și nu numai. Fermierii sunt foarte îngrijorați de ce se întâmplă, au în vedere cerințele de mediu, pe de-o parte, dar pe de altă parte bugetul pentru politica agricolă comună e mai mic și piața nici ea nu plătește pentru rezultatele pe care le așteptăm de la ei. Așa că să fim atenți să includem aceste teme importante în acest aviz. Pe urmă, am să vă spun sincer, DG Concurența nu e deloc un prieten al agricultorilor ei au o perspectivă foarte îngustă asupra concurenței. Nu se uită la ce ar putea să decurgă de pe urma legislației în materie de concurență, asupra suferinței umane, asupra altor uh, uh impacte care s-ar putea produce. Deci, din punctul nostru de vedere, uh, Vorbim aici doar de începutul unei recunoașteri mai ample a faptului că alimentația este esențială pentru viață și modelul actual care îi obligă pe agricultori să extragă mai mult pentru mai puțin bani nu e un, motiv, nu e un model durabil, nu e un motiv sustenabil. Vă mulțumesc foarte mult pentru munca dumneavoastră. Mulțumesc, domnul de Castră. Mulțumesc, domnule președinte, mă alătur și eu uh, colegilor în felicitările adresate Izabelei pentru munca sa de foarte bună calitate. Doamna Aguilera a menționat o serie de chestiuni pe care și eu voiam să le menționez. Pericolele pe care le presupune trecerea ajutoarelor de stat de la Digi Agri la Digi Concurență este foarte importantă și s-ar schimba și temeiul juridic pentru ajutoarele de stat. S-ar lega acesta de articolul 42 din tratat pentru a salva legătura, sigur, cu mai multă flexibilitate pentru statele membre, dar salvarea acestui instrument ar fi extrem de importantă. Pentru că, așa cum spunea și doamna McGuinness, s-a văzut foarte clar cu ocazia directivei privind uh, practicile comerciale neloiale, uh, Există un conflict între DG Agri și DG uh, Concurență. Interpretarea este greșită pe fond, cu toate că Curtea de Justiție Europeană a clarificat regulile arătând că acesta trebuie să se lege de tratat, deci nu există niciun fel de încălcare din partea organizațiilor de producători sau din partea altor tipuri de organizații de acest fel. Mulțumesc. Și acum, dacă dorește comisia să intervină, domnul șef. șef. Thank you, thank you, Chairman. Uh, I will pick up uh, some of the points which have been raised. Mulțumesc, domnule președinte. Am să mă refer la câteva elemente aduse în discuție. Bună dimineața tuturor. Vreau mai întâi să subliniez importanța de a aborda problema prețurilor, care a fost deja ridicată în discuție de mai mulți membri ai Comisiei, și poziția agricultorilor pe lanțul alimentar. Tocmai de aceea Comisia, în general, DG Concurență în mod particular, a lucrat în ultimul deceniu la această chestiune și ați făcut și dumneavoastră trimitere la acel studiu al comisiei, comisiei comandat de DG Concurență pentru a vedea ce fac agricultorii din acest punct de vedere și dacă soluția pe termen lung ar putea să se regăsească în organizațiile de producători. Sigur, cu ajutorul sprijinului se pot face multe, dar până la urmă nu noi suntem aceia care oferim răspunsul final, ci agricultorii înșiși prin aceste organizații ale producătorilor care întăresc poziția lor pe piață, oferindu-le servicii de transport, de distribuție, uh, anumite controle de calitate, care le permit o, o putere de negociere reală față de achizitori și care le permit uh, costuri mai mici, pentru că nu numai prețurile sunt importante, ci și costurile, pentru că veniturile finale sunt prețuri minus costuri. Deci și costurile sunt importante. Așadar, subiectul e important pentru agricultori și sperăm ca ei să se aplece mai mult asupra acestor probleme, cu sprijinul, desigur, al Comisiei, care a susținut întotdeauna programele naționale și noua reformă care trebuie să se bucure de sprijin financiar puternic pentru agricultori ca aceștia să-și poată înființa organizații ale producătorilor ce să-i ajute să-și întărească poziția pe lanțul alimentar. Apoi a fost o trimitere la acea trecere a ajutoarelor de stat de la DG Agri la DG Compet. Este o chestiune de organizare internă, deciziile se iau în uh, Colegiul Comisarilor, Acestea fiind zise, vreau să reamintesc onorate adunări câteva lucruri. Nu se schimbă legea, întâi de toate, legea rămâne absolut aceeași, temeiul juridic rămâne exact același, normele, regulile rămân exact aceleași și regulile se stabilesc de către legiuitori, de către chiar această adunare, dacă va fi cazul. Apoi, DG Concurență se implică deja asupra uh, punerii în aplicare a regulilor de concurență la produsele agricole, de exemplu în cazul regulii de minimis care este nu doar uh, pentru sectorul agricol, ci o regulă de minimis globală. Comisia a mai lucrat la aceste chestiuni de-a lungul anilor și va continua să o facă. Vă asigurăm pe toți că vom fi coerenți la punerea în aplicare a uh, regulilor privind ajutoarele de stat și legislația generală în materie de competiție. Vorbeați de uh, probleme legate de plăți și agricultori în Uniunea Europeană. Chestiunea aceasta va fi abordată în viitoarea reformă PAC și vă invităm pe toți să contribuiți cu observații pe această temă la reforma PAC. Apoi a fost o vorba de inițiative privind uh, durabilitatea. Comisia a ajutat ini la inițiativele acestea de uh, durabilitate. Există uh, Și un exemplu al uh, puiului de mâine din Olanda, mm, unde s-a văzut foarte clar că această inițiativă uh, nu a dus la o întărire a poziției agricultorilor în uh, lanțul alimentar și atunci s-a schimbat situația, s-a schimbat s-au schimbat reglementările pentru a se îmbunătăți situația din punctul de vedere al durabilității în țările de jos, pentru cei care au dorit să pună în aplicare aceste îmbunătățiri, Uh, au fost bineveniți. But have been helping farmers. În niciun caz nu vrem să uh, punem bețe în roate, ci din potrivă vrem să întărim uh, uh valoarea veniturilor agricultorilor. Cât privește formele de asociere între agricultori, există un cadru cheie și orientări în acest domeniu cooperarea orizontală. Aceste orientări sunt în prezent în curs de revizuire din februarie anul acesta. Anul viitor va exista și o consultare publică la care vor putea răspunde toate părțile interesate și va exista o revizuire integrală în anii care vin a acestor orientări. Deci dacă aveți sugestii, puteți să le propuneți, dacă dumneavoastră sau poate părțile interesate au idei sau sugestii de modificare a concepției acestor reguli privind cooperarea în materie, de exemplu, de durabilitate sau de asocieri ale asociații ale, achizi, ale cumpărătorilor, puteți să faceți aceste sugestii. Cam atât din partea mea și în rest vă stau la dispoziție dacă mai aveți întrebări. Comisiune, dann darf ich das Wort... Mulțumim Comisiei. Și cu asta dau cuvântul înapoi pentru un rezumat al dezbaterii, raportare pentru aviz, vă rog. Aș dori pur și simplu să mulțumesc pentru toate comentariile și observațiile și contribuțiile făcute. Bineînțeles că este loc de mai bine de a îmbogăți acest aviz și este limpede că o mare parte a recomandărilor și propunerilor făcute își vor găsi locul în acest aviz și mulțumesc și comise pentru observații. Vă mulțumesc. A- atât am avut de spus. Vielen Dank, dann darf ich noch drauf. Mulțumesc. Atrag atunci atenția faptului că termenul de depunere a amendamentelor este 10 decembrie, ora 13. Intenționăm să adoptăm proiectul de aviz pe 22 ianuarie și în comisia responsabilă pe fond votul va avea loc pe 18 februarie. Cu aceasta trecem la punctul 5 de pe urna noastră de zi, stabilirea programului pentru piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a IMM-urilor și statisticile europene. Vedeți deja că eh, chiar și titlul e destul de complicat. Raportare este colega noastră Schmidt Power, ehm, care a eh, trecut deja de a doua rundă de eh, trilog Știți că suntem uh, asociați la acest raport în temeiul articolului 57 și cu asta dau cuvântul uh, colegei Schmidt-Bauer pentru a ne prezenta raportul. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut al doilea trilog pe 18 noiembrie și pot să vă spun că progresul a fost unul oarecum limitat. Uh, dar a fost totuși adoptată și aprobată lista chestiunilor tehnice Uh, care a fost convenită. S-au um, uh, discutat, uh, între altele, domeniul de aplicare, apoi regulile de cofinanțare și cadrul de finanțare general. În ce privește articolul privind domeniul de aplicare, aici um, marja de manevră a colegiuitorului este foarte limitată, trebuie să Uh, mai uh, ne repoziționăm uh, strategic pentru a ajunge la un consens final și trebuie să vedem cum putem combina propunerile tuturor instituțiilor. În articol privind regulile de cofinanțare pentru măsurile fitosanitare și de bunăstare și sănătate animală, um, Consiliul încearcă să întoarcă acum regulile încearcă să impună reguli min, eh, nivel prag minim. Comisia eh, dorește o abordare inversă pentru că se teme că eh, am avea probleme și consecințe bugetare negative. Ehm, Parlamentul a refuzat în același timp punerea, a, a transpunerea prin acte de implementare. Pentru că nu vrem ca prin acte delegate să uh, să, că prin acte delegate acest punct uh, să fie rezolvat. Noi am insistat că acest uh, element este unul politic și trebuie decis prin uh, hotărâri politice. Al treilea aspect pe care l-am discutat este cel cu privire la cadrul de finanțare general. Consiliul, în momentul actual, nu dorește să negocieze cadrul financiar uh, Uh, de plăți pentru că consideră că acesta ar face parte din uh, viitorul CFM și că ar trebui discutat acolo. Am convenit că deocamdată nu, nu întrevedem uh, mari progrese în negocieri până nu este finalizat bugetul. Și deocamdată am înghețat aceste negocieri în acest stadiu. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă schmidt Power. Dorește cineva să intervină pe acest subiect? Văd că nu este cazul. Da. În ciuda faptului că totuși n-am avut, uh, n-am auzit vești prea bune din această direcție. Bun. Uh, atunci consider totuși uh, încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Eh, suspendăm ședința publică până la ora 14.30 și la 14.30 reluăm ședința publică, de la 15.30 eh, audierea pe tema PAC, iar ședința coordonatorilor începând cu ora 10.30 în camera, ca de obicei. Mulțumesc!